la CashDI și acum trecem la explicațiile de vot. În primul rând, doamna Harkin. Thank you, madam. I'm glad to welcome... Mulțumesc, doamna președintă. Salut uh, acest fond pentru investiții strategice care sper să dea rezultate în UE în următorii ani. Fondul a fost lansat în luna noiembrie anul trecut și acum Parlamentul European își joacă rolul pentru a trece mai departe și pentru a trece la inaugurarea acestui fond. Am propus mai multe schimbări pozitive, să asigurăm mai multe fonduri pentru Orizont 2020 și pentru CFM, care uh, să nu fie luați de la aceste fonduri. Mă bucur că și Irlanda a prezentat o serie de proiecte prin UE și prin uh, proiectele de la BEI, proiecte pentru centre de asistență primară care au fost prezentate ca unul din primele proiecte care are potențialul de a fi susținut de către acest fond. Unele dintre aceste centre medicale se află în uh, Westport și în alte regiuni Va fi vorba de investiții semnificative care sunt esențiale pentru oameni și pentru sănătatea lor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Zehovski. Děkuji, paní předsedkyně. Mulțumesc, doamnă președinte. E foarte târziu, așa că foarte pe scurt Uh, și pe o notă mai ușoară voi spune că această propunere este un mare succes, nu doar pentru Parlamentul European. Este important ca Uniunea Europeană să uh, reacționeze și doresc să mulțumesc Comisiei Juncker pentru această inițiativă. Eu cred că acest fond uh, va Uh, aduce avantaje nu doar uh, celor care vor beneficia direct, ci va oferi o adevărată valoare adăugată a Uniunii Europene în sine. Însă lipsește răspunsul la o întrebare și anume în ce măsură se va implica sectorul privat și eu sper că domnul Juncker ne va spune, ne va răspunde la această întrebare și vă urez o seară foarte plăcută. Kiitoksia ja sitten äänestysselitykset talouden ohjausjärjestelmän uuden... Mulțumesc foarte mult. Și acum, în ceea ce privește asistența economică și noile provocări, doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat pentru raport pentru că susțin ideea ca flexibilitatea din Pactul de Creștere și Stabilitate să fie folosită de Comisia Europeană. Și în acest context m-am bucurat să citesc comunicarea Comisiei Europene referitoare la flexibilitatea din cadrul pactului. Eu și cu unii colegi tot din Irlanda suntem uh, puținii care am mers și am convins pe alegătorii din Irlanda să voteze la referendum pentru pactul fiscal. Și cred că um, angajamentul lor trebuie salutat. De aceea mă bucur că în raport se spune că Comisia trebuie să clarifice că există flexibilitatea. Avem nevoie, într-adevăr, de claritate și de previzibilitate. Mulțumesc, domnul Balcio. Domnule Balcio, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președintă. În octombrie 2008, Președintele francez, uh, domnul Sarkozy, sugera că e nevoie de o nouă guvernanță economică în Europa și sugera, de fapt, să înființăm un superstat și să-i schimbăm numele și să vorbim despre guvernanță economică și de, nu despre o organizație independentă. Să de fapt, este același lucru. Statele membre trebuie să-și predea suveranitatea în ceea ce privește chestiunile economice și bugetare proiectele bugetare naționale trebuie să uh, fie discutate la nivel parlamentar și, practic, ar trebui să se invite toți com comisarii responsabili cu finanțele europene la parlamentele naționale, pentru că aceștia vor controla parlamentele naționale și vor controla ce se întâmplă cu toate proiectele bugetare și toate acestea în numele democrației, nu? Iată de ce nu am susținut acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Mamichins. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, vreau să vă spun că eu am votat pentru raportul colegei Pervanș Berez. Vedem ce se întâmplă acum în Grecia și criza din zona euro a afectat și țara mea din 2009 până în 2011. Criza s-a manifestat atunci în intrarea Europa și în Letonia și criza încă nu a fost depășită. Se spune că Letonia ar fi ieșit din criză Uh, dar uh, asta crede comisia, asta, însă poporul leton nu este de aceeași părere. Uh, salariile profesorilor și ale altor categorii au fost reduse mult. Este foarte greu și nu se poate așa. Trebuie să găsim modele mai bune pentru a rezolva criza. Trebuie să găsim compromisuri între toate părțile implicate și de aceea eu am susținut raportul doamnei Pervanș Beres tocmai pentru că este un compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aici se